la următoarea noastră dezbatere și anume raportul domnului Belle uh, cu privire la rezerva pentru stabilitatea pieței pentru um, sistemul uh, european de comercializare a certificatelor de emisii. Dau cuvântul uh, domnului raportor pentru 4 minute. Domnule Belle, aveți cuvântul. Mulțumesc. Doamnă președinte, uh, stimată uh, doamnă comisar, stimați uh, colegi, astăzi cred că toată lumea e cu ochii pe criza din Grecia. E o chestiune atât de urgentă încât orice altceva trece pe planul 2. Însă schimbarea climatică nu e ceva ce poate aștepta din păcate. Chiar trebuie să, să păstrăm ritmul în ce lupta noastră cu gazele cu efect de seră. Prin introducerea acestui sistem automat de uh, corecții, această rezervă pentru stabilitatea pieței, facem un pas extraordinar de important în reformarea schemei de comercializare a certificaților de emisii uh, care, uh, după criza financiară sau din cauza crizei financiare, a pierdut teren. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că există noi stimulente pentru a investi în eficiența energetică și în reducerea emisiilor. Acesta este un prim pas important pentru a ne îndeplini obiectivele ambițioase, să ne asigurăm că reducem cu 40% emisiile de dioxid de carbon până în 2030 credibilitatea noastră, precum și poziția noastră negociere la uh, conferința climatică uh, crucială care avea, va avea loc uh, anul acesta la Paris, este consolidată datorită acestui pas pe care îl facem. Această reformă pe care dorim să o adoptăm înseamnă că putem să avem o politică climatică ambițioasă care poate să meargă în mână-mână cu creșterea economică și cu locurile de muncă. Dacă am trece la o producție care să se se bazeze pe reduceri uh, uh, ale emisiilor, am face uh, niște profituri și investiții serioase. Companiile acum trebuie să facă față concurenței din afara Uniunii Europene, care nu trebuie să cumpere certificate de emisii pentru dioxidul de carbon. Deci există aici un mare pericol pentru scurgerile de carbon. Trebuie să ne asigurăm așadar că ceea ce ne dorim e creștere, dar uh, pentru asta trebuie să luăm în calcul uh, competiția internațională. Au fost uh, aprobate mai multe inițiative, mai multe derogări ca parte acestei, uh, uh acestui demers, inițiative care uh, susțin statele cu PIB mai mic decât media europeană. Dați-mi voi să mă refer în special la trei decizii. Mai întâi, uh, derogarea pentru certificate gratuite pentru sectorul energetic, care uh, va trebui să uh, continue să existe în statele membre. În al doilea rând, un fond de modernizare de aproximativ 2 miliarde de euro care va fi creat pentru investiții suplimentare în aceste state membre. Și trei, un mecanism de solidaritate care este creat, iar ale cărui, ale cărui venituri ar trebui să fie distribuite statele persoanelor cu venituri uh, reduse, sub medie. Adesea aceste aspecte nu sunt menționate în această dezbatere, în acest uh, context. Stimați colegi, uh, Comisia săptămâna următoare mai precis domnul comisar Caniete, va veni cu o nouă propunere pe 15 iulie care va oferi garanții împotriva scurgerilor de carbon. Așa vom putea lupta în continuare împotriva emisiilor uh, de gaze cu efect uh, de seră. Cred că avem aici uh, de-a face cu o propunere echilibrată. Aș dori să mulțumesc Comisiei, domnul comisar Caniete și direcției sale generale, domnului Delbeca pentru cooperarea excelentă și de asemenea aș dori să mulțumesc președinției letone și de asemenea ambasadorilor uh, pentru modul în care s-au uh, uh, ocupat cu profesionalism de acest aspect. Aș dori să mulțumesc domnului Gebrandi, domnului Eckhout, domnului Evi și întregii echipe cu care am cooperat. Aș dori să mulțumesc și domnului Tajani, raportorul din cadrul ITRE, și domnului Lavia, pentru că fără ajutorul dânșilor n-am reușit să pun, n-am fi reușit să pun la punct acest raport. Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului comisar Domnul comisar Caniete, aveți cuvântul. Muchas gracias, presidenta, señoras y señores diputados. Mulțumesc foarte mult, stimați deputați. Pentru mine este o mare bucurie să pot vorbi în fața dumneavoastră pentru ca să vă pot vorbi despre rezerva de stabilitatea pieței. Este foarte important să discutăm despre acest sistem în cadrul sistemului de comercializare a cotelor, pentru că este vorba de pilonul cel mai important al Uniunii Europene în domeniul acestei politici. Însă în, ultimele, în ultimii ani am constatat că certificatele, cotele au uh, dus la prea puține investiții, din păcate, pentru a putea ajunge la o reducere a gazelor cu efect de seră și deci este nevoie de un sistem mai flexibil. Noi vedem că încrederea pieței se bazează pe acest sistem și deci trebuie să încercăm să facem o reformă foarte eficientă în următorii ani pentru ca gazurile cu efect de seră și emisiile de dioxid de carbon să poată să fie um, reduse. Este foarte important, așadar, să găsim calea cea mai potrivită. Vreau să-i mulțumesc domnului Belet, care a lucrat foarte bine ca uh, raportor și tuturor raportorilor din umbră și tuturor celor care au contribuit prin compromisuri, prin amendamente, pentru că, într-adevăr, raportul a fost îmbunătățit după aceea și este vorba de propunerea de crearea unei rezerve pentru stabilitatea pieței care este trebuie să funcționeze până în data, începând din 2021. Atunci uh, este probabil gata această rezervă și am ajuns la un compromis pe care putem să l aplicăm, sperăm, pe baza unor reguli noi. Nu, este nu am primit însă rezerva necesară, așa cum ne-am fi dorit-o și de aceea avem nevoie de um, acest nou sistem Trebuie să diminuăm riscul dimi um, volatilității acestui sistem. Este foarte important uh, ca în acest acord să putem să regăsim uh, punctele esențiale cadrul sistemului de emisii despre care am vorbit, 50 de milioane de cote care nu au fost uh, atribuite pentru favorizarea investițiilor în tehnologii și care se referă foarte puțin uh, la îmbunătățirea situației și care emit foarte puțin uh, dioxid de carbon. Se mai pune problema competitivității industriale și cred că aceste elemente sunt esențiale și sunt preluate în, uh, în acest nou cadru. Sistema de comerț de derechos de viziune în Futur. Hemos alcanzado... Oricum, cred că trebuie să consolidăm uh, această schemă ETS în viitor. Am ajuns uh, acum la un moment important cu acest text de compromis care ne va permite să revizuim sistemul de comercializare a emisilor pentru perioada 2020-2030. Și anul trecut promiteam că Până în 2020 uh, voi veni cu o propunere în ceea ce privește schimbările climatice, de îndată ce vom ajunge la un acord cu privire la uh, rezerva pentru stabilitatea pieței. Este un angajament pe care intenționez să mi-l țin și în iulie voi face o propunere pe baza consensului la care am ajuns în uh, timpul Consiliului European din octombrie anul trecut. Va fi un pas important înainte în uh, eforturile noastre, astfel încât să avem o uniune energetică europeană pentru a combate schimbările climatice. Este obiectivul important al Comisiei noastre. Domnul Tajani din partea Comisiei ITRE. Mulțumesc foarte mult, în primul rând, raportorului Ivo Belet pentru uh, activitatea pe care a depus-o pentru că să se ajungă la acest uh, dosar foarte important. Mulțumim foarte mult, domnule comisar, de asemenea pentru cooperarea uh, în acest dosar. Cu acest acord final am ajuns la un echilibru foarte important între politica de mediu și politica industrială. Am introdus măsuri importante care vor permite să se echilibreze costurile suplimentare pentru întreprinderi care derivă din legislația europeană cu privire la schimbările climatice. Mă refer aici, de exemplu, la uh, relocarea carbonului sau la uh, cele 50 de milioane de cote care vor fi uh, relocate. Um, este important ca în lupta împotriva schimbărilor climatice și reforma ETS-ului să găsim uh, un compromis foarte bun, mai ales pe două aspecte. Trebuie să ne ocupăm în primul rând de numărul uh, pe care vrem de certificate și în același timp de compensările pentru prețurile care uh, uh, vor crește. Deci, dacă nu s-a revăzuit la uh, scădere acest, uh, aceste sectoare, trebuie să încercăm să găsim uh, alte măsuri pentru ca să nu fie relocalizate. Este important să găsim o soluție armonizată la nivel european. Sistemul actual nu funcționează și creează distorsiuni între statele membre cu efecte negative pentru industria europeană. Este important ca și Comisia să țină cont de aceste sugerări pentru ca să se poată facă o reformă a ETS. Este important să ajungem la obiectivul de 40% reducere a gazelor cu efect de seră până în 2021, dar mai există și un alt uh, obiectiv de, um, al sectorului industrial produ- de producție care trebuie să ajungă la 21% din PIB. Mulțumesc, pentru că altfel nu vom avea locuri de muncă. Mulțumesc, domnul Lize. Două minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă vicepreședinte, mulțumesc, dragi colegi, drag, stimate domnule comisar. Vreau să mulțumesc foarte mult raportorului Ivo Bele, dar și președintelui comisiei noastre, la Giovanni Lavia, și la raportorul uh, Tajani din Comisia ITRE și tuturor celor care au participat la acest dosar. PPE-ul va putea vota mâine acest text este o propunere foarte bună din partea doamnei comisar Hedegaard, care a fost la început uh, pe masa negocierilor și după aceea cu ajutorul uh, urmașului uh, ei, domnul Miguel Arias Canete, a fost îmbunătățit. Acum Ceea ce avem pe masă este de fapt o variantă așadar uh, rafinată a ceea ce pusese pe masă Comisia. Unii o critică pentru că spun că nu este suficient, pentru că începem însă, dar începem cu doi ani mai devreme și nu numai că începem cu doi ani mai devreme, dar este important și că aceste certificate care au fost extrase în backloading să poată să intre pe termen lung în rezervă și ca certificatele pe care le, nu le putem repartiza până în 2020 să intre și ele în rezervă. Acesta este un lucru cât se poate de ambițios în, în ideea protecției climatice pentru ca această schemă să funcționeze din nou. Pe de altă parte, și aici, într-adevăr, sunt de acord cu ceea ce s-a mai spus, am făcut diferite am luat măsuri pentru ca relocarea carbonului să nu se întâmple atât de de des. Încercăm ca prin inovare să se ajungă la cel mai nou standard de tehnică. Pentru aceasta avem jaloanele și pentru aceasta avem fondurile pe care Parlamentul le-a putut, l-a putut impune în ciuda rezistențelor foarte puternice. Noi, Parlamentul, am încercat să ajutăm industria pe această cale dificilă și cer ca industria acum să accepte această mână uh, întinsă și să nu uh, vină cu propuneri, uh, respingerea propunerilor atât de ambițioase climatice. Acesta este calea pe care trebuie să o luăm și pe care Comisia săptămâna viitoare, probabil, la, uh, cu care va veni Comisia, probabil. Deci o protecție climatică foarte ambițioasă, dar cu posibilitatea pentru industria din Europa de a produce mai departe. Dacă reușim acest lucru, atunci vom fi un model foarte bun și pentru restul lumii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Grote are cuvântul două minute. Mulțumesc, doamnă președinte, estimat domnule comisar, dragă Ivo, mulțumesc în primul rând pentru colaborarea foarte bună. Parlamentul a arătat că este responsabil la o temă atât de importantă ca aceasta, pentru că sistemul de comercializare a emisiilor este garantat prin această rezervă uh, pe care am, o vom vota mâine de stabilitate și astfel acest sistem în fine va putea să respire, în fine vom putea să reacționăm și la fluctuațiile conjuncturale, pentru că înainte era foarte uh, neflexibil, era numai uh, dependent de state și acum este mult mai bine pentru că avem o rezervă pentru stabilitatea pieței și am ajuns în fine în realitate. Mi se pare foarte bine că avem în total 1,5 miliarde de certificate care pot fi trecute la rezervă de pe piață, pentru că acestea ne creau foarte multe dificultăți. Avem, în fine, un, uh, un, un circuit pentru um, reducerea dioxidului de carbon și pentru ca investițiile să intre într-adevăr în tehnologia care este mult mai uh, verde și în același timp se creează și uh, un cadru important pentru întreprinderi. Este absolut necesar să ajungem în fine la acest obiectiv și sper să creăm un cadru juridic foarte uh, stabil pentru ca să transmitem și un semnal restul lumii pentru conferința COP21, de exemplu, și anume că o politică industrială foarte rezonabilă, așa cum a spus și domnul Tajani înainte, împreună cu protecția climatică, se poate combina deci și cu um, se poate combina cu protecția climatică și deci eu sunt bucuros uh, că suntem și am fost atât de responsabili și că am reușit să punem această schemă pe picioare. Foarte important eh, pentru noi a fost data de pornire, dar este un compromis, îl acceptăm și de aceea nu trebuie să ne sfiim să votăm această legislație așa cum este acum. Putem să fim mândri chiar că politica de uh, protecție climatică europeană a putut să meargă un pas mai înainte. Uh, iar, uh, domnule Canete, așteptăm uh, propunerea noastră. Sperăm că înaintea verii să vină această propunere. Poate puteți să ne spuneți câte ceva despre aceasta înainte să plecați. Eu l-am ascultat pe domnul Sefcovic în uh, comisie. Um, el mi-a spus că înainte de pauza de vară 2015 ne va da un rezultat. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, dragi colegi, vă rog să vă limitați timpul de vorbire. Domnul Duncan, două minute. Uh, Domnule președinte, acest sistem uh, a reprezentat uh, politica emblematică a Uniunii Europene, însă fără prea mult vânt în pânze. Practic se încearcă reformarea unui sistem disfuncțional, însă important ne confruntăm cu anumite provocări încercând să găsim uh, un compromis. Ele nu au fost niște provocări uh, ușoare însă. Uh, acest subiect a atras atenția grupurilor noastre individuale de interes, precum și acestei instituții. Este vorba mai ales despre acele certificate nealocate în valoare de miliarde de euro. Acestea au fost uh, practic uh, puse deoparte, dar dacă asta nu s-ar fi întâmplat, sistemul acesta nu ar fi putut funcționa. Apoi, uh, ce se întâmplă cu acest sistem, cum îl putem face mai atractiv pentru că mai mulți să se implice în acest proces. Ei bine, cred că aceste uh, scheme uh, ar trebui să, această schemă ar trebui să uh, aibă legături cu alte scheme similare din alte părți ale lumii. Însă dacă greșim lucrurile, dacă punem o mai mare povară pe întreprinderile noastre, atunci chiar ne vom confrunta cu niște probleme majore. Mă bucur însă să văd că există anumite condiții pentru scungele de carbon, pentru că trebuie să rezolvăm și această situație. Nu vrem să ne asigurăm de faptul că avem succes doar în măsura în care uh, distrugem uh, uh, industria europeană. Cred că mai avem de făcut foarte multe progrese pentru a putea pune bazele unui sistem de comercializare a emisiilor eficient și asta înainte de întâlnirea de la Paris. Din nou, aștept cu nerăbdare votul de mâine. Vom susține acest punct pentru că este un pas important, însă este primul pas important. Uh, făcut uh, pentru viitor. Dar trebuie să facem mai multe dacă e să facem uh, față provocărilor climatice. Mulțumesc. Două minute, domnul Ferrer are cuvântul. Senhor Presidente, Senhor comisar, cași colegas. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, aș vrea să-i mulțumesc domnului Beret, domnului Lavia și colegului meu Gerbrandi pentru munca depusă în scopul elaborării acestui document. Acest document uh, este un instrument care ne permite să luptăm împotriva emisiilor uh, de gaze cu efect de seră care provoacă schimbările climatice. Acest instrument trebuie să fie unul eficient și trebuie să ne ajute să creștem eficiența în scopul uh, tranziției către o economie curată și nu în sens invers. Este un instrument important pentru a corecta dezechilibrele. Negocierile care au avut loc uh, ne vor uh, permite să promovăm investițiile în uh, tehnologiile verzi. Sper că Comisia Europeană va propune până în 2020 un fond pentru inovație, cercetare și dezvoltare tehnologică pentru încurajarea tehnologiilor cu emisii reduse de carbon. Acestea sunt tehnologiile viitorului. Mă bucur că această rezervă pentru stabilitate uh, intră în vigoare mai devreme decât termenul prevăzut de comisie, adică deja la începutul lui 2019 și nu în 2021. Planeta vă va fi recunoscătoare. Apoi uh, vom putea pune 900 de milioane de certificate de carbon în această rezervă, certificate care au fost uh, amânate pentru a nu provoca dezechilibre pe piață. Faptul că vom uh, putea adopta această propunere mâine este un semn că Uniunea Europeană tratează cu seriozitate lupta împotriva schimbărilor climatice. Domnule comisar, să nu uităm de necesitatea urgentă de a ajunge la un acord climatic global care să fie constrângător la conferința de la Paris de anul acesta. Noi, uh, domnule comisar, avem misiunea de a coordona, de a conduce acest proces. Vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră pentru a atinge acest obiectiv. Mulțumesc foarte mult. Acceptați un cartonaș albastru din partea colegului Ferreira. Vă rog, 30 de secunde. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Farias spunea că piața carbonului uh, trebuie să fie reglementată prin acest uh, instrument. Uh, eu aș vrea ca dumnealui să-mi spună când a funcționat acest instrument pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În ce moment a permis acest sistem de comercializare a certificatelor de emisii GES uh, să combată schimbările climatice? Mulțumesc uh, foarte mult pentru această întrebare. Poziția extremei stânga care s-a exprimat uh, pe acest instrument este vorba despre un instrument uh, de reducere a emisiilor. Nu văd ce alt răspuns am putea să dăm. Reducerea emisiilor uh, de gaze cu efect de seră este condiționată de acest instrument important. Acum îi dau cuvântul doamnei Kylanen timp de un minut. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, lämpimät kiitokset. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult uh, raportorului, dragi colegi. Eu am uh, sentimente amestecate astăzi, pentru că ne aflăm într-o situație în care factorii economici uh, au dus la un surplus, la un excedent uh, de certificate de emisii. Sistemul nu a funcționat uh, așa de bine, la fel de bine cum ar fi putut să funcționeze și acum încercăm să amendăm sistemul ETS și uh, cred că acesta este un pas înainte. Iată de ce sunt pregătită să votez uh, pentru această propunere, pentru că sunt o persoană realistă, poate chiar o persoană optimistă. Mai degrabă mi se pare că trebuie reparat ceva ce avem deja decât să visăm de ceva nou. În grupul meu există foarte mulți deputați care nu gândesc uh, ca mine, nu consideră că această uh, schemă va și rezervă va îmbunătăți și va salva schema de comercializare a certificatelor. Sper că ultimul vorbitor este întrerupt. Domnul Eckhout are cuvântul acum în numele verzilor. Mulțumesc, domnul președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Ivo Belet pentru activitatea pe care a depus-o. Știm cât de dificil este să găsești un compromis pe uh, ETS. Știm că, de fapt, aceasta este o dezbatere de fond în plenară și peste tot și, de fapt, în final nu ajungem la un uh, compromis. De data aceasta am reușit să ajungem la un compromis și cred că trebuie să fiți uh, aplaudat pentru acest lucru și mulțumesc și pentru cooperare. Noi, Verzi, putem de asemenea să susținem acest compromis și vom vota, deci, pentru acest, uh, variantă care este o îmbunătățire a ceea ce avem acum. Însă, numai, abia a început uh, activitatea noastră acum. Avem mecanismul de stabilitate, dar există în continuare un excedent de certificate pe piață. Și ce o să facem pe termen lung cu aceste certificate? Noi uh, sperăm ca Comisia să vorbească despre acest lucru în propunerea pe care o va prezenta săptămâna viitoare. Avem câteodată mai mult de așteptat decât trebuie, dar să vedem săptămâna viitoare ce vom primi. Vreau să-i pun o întrebare însă domnului comisar Caniete. Noi citim uh, în uh, știri că acum modificați una din propuneri care fusese un succes și era vorba de emisiile nealocate, certificatele nealocate care se intre direct în rezervă, însă acum văd că în propunerea noastră vreți în continuare 250 de milioane de astfel de certificate să fie noi. Deci, practic, ați scădea ambiția pentru 2030. Sper că am citit greșit în presă, pentru că uh, altfel trebuie să spunem că săptămâna viitoare deja va trebui să discutăm despre un lucru care este absolut urgent și anume să terminăm, să începem mai repede cu acest sistem și să se poată trece în rezervă toate certificatele excedentare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Evi, un minut, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aceasta este a doua încercare de a folosi un instrument care nu funcționează, sistemul ETS. Un sistem care este parte din uh, acea propunere care este absolut fără sens de a încerca prin piață să se regulamenteze politici eficiente. Sistemul actual nu a încurajat deloc întreprinderile de a, de a investi în noi tehnologii. ETS-ul are cu sine, aduce cu sine efecte colaterale dezastroase. În primul rând, speculațiile financiare pe care piața certificatelor a creat-o prin brokeri. De asemenea, fraudele, pentru că este un sistem care favorizează evaziunea fiscală și care a creat o daună de 5 miliarde de euro contribuabililor europeni. O piață care este care a făcut, o, a făcut Curtea de Conturi să facă un raport cu privire la activitățile ilegale în uh, ceea ce privește titlurile acestea intangibile. Iar în legătură cu drepturile omului în țările în curs de dezvoltare există proiecte care sunt uh, definite ca sustenabile, uh, încălcându-se însă uh, drepturile persoanelor care trăiesc acolo. Este un sistem stricat care a făcut uh, chiar să ne gândim la dimensiunea umană a acestei probleme pe care au abordat-o și alte personalități. Mulțumesc, doamna Dornano are cuvântul acum un minut, vă rog. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Uniunea Europeană a dorit uh, să-și demonstreze angajamentul respectând uh, propunerile și recomandările protocolului de la Kyoto a pus la punct așadar uh, un sistem de comercializare a emisiilor uh, de gaze cu efect de seră care uh, trebuia să ducă la o preștere a prețului de carbon, astfel ecologizând economia noastră. Însă funcționarea acestui sistem a fost contrazisă de realitate. Crearea unei rezerve de stabilitate pentru piață nu este decât un paliativ pentru un, un sistem care nu duce la efecte pozitive pe piață. Este vorba de un sistem de cote și de reglementare a emisiilor. Uh, Uniunea Europeană deja face un efort considerabil pentru a reduce efectele asupra uh, climei, câtă vreme uh, țările care poluează mult, poluează din ce în ce mai mult. Sistemul de la Kyoto este în detrimentul uh, uh, întreprinderilor uh, noastre și competitivităților. Stimați colegi, practic asistăm la o muncă de bricolaj a tehnocraților noștri. Mulțumesc. Cred că este un cartona, există un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Ferreira? Da, doamnă? Acceptați cartonașul albastru? Da, bun. Aveți cuvântul 30 de secunde. Mulțumesc, doamnă președinte. Am doar o întrebare uh, de adresat colegii mele. Uh, nu vedeți că ceea ce încercăm noi să facem e să facem acest sistem să funcționeze. Știm că nu a fost eficient, știm că nu a funcționat bine, însă asta încercăm să facem, să-l facem să meargă bine. Dacă comparăm industria din țara dumneavoastră cu industria siderurgică din Suedia, îndrăznesc să spun că industria suedeză este mai curată, mai eficientă și mai competitivă. Uh, mai mult, pe lângă sistemul ETS, Uh, avem uh, o taxă foarte ridicată pentru dioxidul pe carbon. Nu credeți că am avea de beneficiat de pe una unor astfel de măsuri? Mulțumesc. 30 de secunde pentru răspuns. Uh, da, dar cum să putem apăra un sistem în care cei care polează cel mai mult uh, sunt China și Statele uh, Unite, uh, care sunt state ce se depărtează de obiectivele obligatorii? Asta este în detrimentul industriei noastre. Prin urmare, noi suntem dezavantajați. Acesta este motivul pentru care noi trebuie să fim mai performanți din perspectiva economică și realiști din perspectiva mediului. Mulțumim. Un minut, domnul Balzo. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. În ceea ce privește sistemele de comercializare a certificatelor de emisii, scopul inițial al acestui sistem a fost eficiența. Obiectivele din 2020 vor fi garantate de cota generală. Orice intervenție în sistem este mult prea ambițioasă și um, nu trebuie să fie țintită. Europa este responsabilă doar de 9% din uh, emisiile din lume. Rămân prea puține unități astfel pentru noi și acele uh, întreprinderi care de, în rest uh, ar fi putut să fie foarte inovatoare au trebuit, uh, acestea au trebuit să închidă și uh, foarte multe zeci de mii își vor pierde locul de muncă și va trebui să importăm anumite produse din, uh, din export. Mulțumesc, domnul Lavia. Doamnă, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru. Vreau să vă mulțumesc pentru că am ajuns la acest acord. Cred că este potrivit să mulțumim în această plenară colegului Belet tuturor coordonatorilor de la toate grupurile politice, dar și președinția uh, prin rotație a Consiliului pentru a ajunge la acest acord, pentru că acest acord este cel mai bun acord posibil în acest context. Am auzit că unii dintre dumneavoastră au criticat sistemul ETS. Acest sistem se știa că nu este perfect și că trebuia revizuit, însă uh, aceasta este o revizuire a sistemului pentru că această rezervă pentru stabilitatea pieții va fi utilă pentru a putea folosi, uh, reloca valoarea dioxidului de carbon, readuce uh, valoarea dioxidului de carbon la o valoare care poate să fie uh, productivă și care să poate să facă în continuare industria să lucreze într-un climat pozitiv. Sper ca rezerva pentru stabilitatea pieții să fie adoptată mâine de către toate grupurile politice în această plenară, dar un lucru este sigur. Vorbim despre acest sistem acum când sistemul trebuie revizuit. Doamne comisar, dumneavoastră v-ați angajat în acest sens și suntem convinși că dumneavoastră îți veți ține acest angajament, dar că înainte de conferința COP21 de la Paris veți da un semnal puternic al Europei care dorește să fie în continuare lider în combaterea schimbărilor climatice și care dorește să arate că prin această inițiativă de instrumente există o voință puternică pentru a avea un viitor sustenabil pentru industria noastră europeană. Mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Mulțumesc cu minut și jumătate, doamnă Griffin. Thank you, President. Mulțumesc, doamnă președinte. Schema ETS uh, este elementul central al politicii Uniunii Europene de a combate schimbările climatice uh, și de a reduce cu 45% emisiile de GES. Totuși, schema actuală ETS este deficitară pentru că nu gestionează problema aprovizionării pieței cu certificate de emisii este esențial să întreprindem acțiuni pentru a repara ETS și pentru a-l transforma într-un mecanism care controlează emisiile și um, promovează investițiile în uh, tehnologii curate, precum energiile regenerabile. Trebuie ca ETS să fie o schemă predictibilă pentru a îndeplini obiectivele legate de schimbările climatice și pentru a oferi mai multă stabilitate industriei. Cred că rezerva pentru stabilitatea pieței este instrumentul potrivit pentru a ajunge la stabilitate pe piață. Poziția SND a fost de a sprijini introducerea sa cât mai curând posibil prin transferarea certificatelor de emisii de carbon uh, în rezerva pentru stabilitate în perioade de supra-ofertă um, și eliberarea rezervei în perioade de sub-ofertă. Astfel, această rezervă ne ajută să îndeplinim mai bine obiectivele de schimbări climatice. Trebuie să avem un sistem echilibrat care să fie benefic pentru industrie și care să ne permită o tranziție către o economie verde în Uniunea Europeană, oferind un model și pentru alte țări din întreaga lume. Noi, ca europeni, le datorăm acest lucru cetățenilor, industriilor și generațiilor viitoare din Europa. Mulțumesc! Mulțumesc. Acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Ujazdovski? Blue card? Yes. Yes. 30 seconds, please. 30 de secunde, vă rog. Ja nie zgadzam się z tą argumentacją, iż musimy... Mulțumesc foarte mult. Eu nu sunt de acord um, cu argumentul care a fost prezentat. Stawki na uh, energie. Nu văd uh, de ce taxele pe emisii ar trebui să fie atât de mari. Există țări care se bazează pe o economie bazată pe cărbune. Dacă asta este ceea ce credeți dumneavoastră, cum ați putea să compensați economiile tradiționale bazate pe cărbune? Ce fel de solidaritate trebuie să așteptăm de la dumneavoastră? Mulțumesc. Eu reprezint uh, nord-vestul Angliei și, după cum știți, industria minieră a fost extrem de importantă pentru regiunea mea la fel uh, ca și tehnologiile pe care vrem să le protejăm uh, prin această modernizare a rezervei pentru stabilitatea pieței pentru schema ETS vom avea stabilitate și în alte state membre și vrem să ne asigurăm că această inițiativă protejează clima, promovează energiile regenerabile și protejează industriile. Mulțumesc foarte mult. Acum, timp de un minut, îi dau cuvântul doamnei Vișniewska. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie komisarzu. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, stimați colegi, mă opun rezerve pentru stabilitatea pieței. E ceva ce a fost construit pe un temei juridic uh, pur și simplu greșit. E un text care ar trebui să fie supus unanimității în uh, Consiliu, pentru că ar putea dăuna grav uh, țării mele și cetățenilor țării mele. Germania, Belgia, Uh, Luxemburg uh, au emisii mai ridicate per uh, cap de locuitor. Iar rezerva pentru stabilitatea pieței îi va lovi din plin pe polonezi, pentru că noi avem o structură energetică care ar putea fi afectată. Până la urmă, aceste măsuri au mai multe dezavantaje decât beneficii, așadar obiectez la astfel de controle uh, artificiale ale prețurilor. Certificatele de emisii sunt uh, ieftine uh, din cauza crizei economice, nu există alt motiv. Acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Țani? Da? Domnule Țani, aveți cuvântul. Yes, sorry, you have the floor for your blue card question. Thank you. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony hallgatva az előbbi felszólalást. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu multă atenție ceea ce s-a spus înainte și mă întreb dacă există o explicație pentru ca cineva să fie împotriva faptului că noi considerăm lucruri importante ca o parte a pieței. Întreaga Europa dorește să se adapteze la situația nouă și noi nu vedem uh, nicio, nicio altă cale. Îmi pare rău să se întrerupe microfonul. Nu mai aveți timp să răspund, decât să răspundeți. Vă rog. Da, mulțumesc. Prevederile din tratate spun că orice stat uh, membru are dreptul să decidă ce face în mixul energetic, ce va introduce în mixul energetic. Haideți să ne gândim la specificitatea industriei uh, poloneze energetice și la industria extractivă. Măsurile propuse vor crea o distanță și mai mare între statele membre mici și al cele mari. Mulțumesc acum un minut, domnul Federley. Um, Mulțumesc. În primul rând aș dori să Vă exprim uh, mulțumirile colegului Brandi, care din motive obiective nu a putut uh, ajunge astăzi aici. Și uh, în nume propriu aș dori să-i mulțumesc și lui Ivo Belet pentru că a reușit să ajungă la un compromis. Chiar dacă ALDE ar fi vrut să meargă și mai departe, ne bucurăm că a reușit totuși să concilieze diferitele opinii politice Ați uh, făcut uh, un lucru extraordinar din punct de vedere politic. Aș vrea să mă refer uh, și la ce spuneau unii dintre colegi noi practic gonim industria din Europa. Deocamdată avem încă o industrie puternică în Europa. Vedem că China are o performanță mai bună în industria siderurgică, la fel și Statele Unite. China are o performanță mai bună în industria cimentului, iar săptămâna viitoare, când comisarul Caniete și colegii săi vor prezenta revizuirea ETS, avem o șansă să uh, demonstrăm că avem o industrie competitivă în Europa. Mulțumesc, doamna Conecina. Un minut paní předsedající také mně dovolte poděkovat kolegovi za. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau și eu să mulțumesc colegilor pentru raportul pe care l-au uh, elaborat, pentru că acest raport este extrem de important. Scopul este să se facă schimbări structurale în sistemul ETS și excesul uh, certificatelor uh, de emisii trebuie să-și găsească o destinație, pentru că există foarte multe din aceste certificate acum pe piață. Însă sistemul acesta, din păcate, a fost un eșec deja de mai multe ori și eu încep să fiu destul de sceptică. EHS-ul, uh, ETS-ul, adică ar putea să contribuie la reducerea emisiilor, însă numai într-o perioadă foarte scurtă de timp. Și ne lipsește uh, o legislație care să sprijine această tendință, mai ales uh, pentru că nu ne-am impus încă în ceea ce privește relocarea carbonului. Avem nevoie de un acord politic la nivel înalt. Fără un acord între SUA, China, America Latină și noi uh, cu privire la obligații, nu va fi posibil să avansăm. Trebuie să ne orientăm, dar nu numai față de un ETS pe termen lung, ci și uh, trebuie să ne gândim la obligații. Se taie microfonul. Mulțumesc, domnul Erickson are cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să spun că și eu uh, am dubile mele legate de acest sistem. M-am îndoit de el de mai multe ori. Este vorba de un sistem pe care îl avem în Europa de ceva vreme, un sistem care există la acest nivel uh, al Uniunii Europene, care instituie anumite diferențe între statele membre. Însă trebuie să ținem uh, cont uh, că sistemul acesta este deja unul vechi, că nu funcționează foarte bine, prin urmare e cazul să-i facem un bilanț și să îl îmbunătățim. Mă bucur uh, să constat ceea ce s-a făcut în cadrul comisiei de către raportorii din umbră. E clar că avem de face cu un progres autentic pentru a schimba lucrurile pe viitor. Poziția Comisiei ne permite să mergem mai departe. Trebuie să ținem cont de ceea ce s-a făcut până acum. Nu trebuie să uităm nici faptul că uh, Parlamentul trebuie să-și aducă o mare contribuție aici, să nu uităm că ne dorim cu toții un sistem care să funcționeze. Avem nevoie de măsuri suplimentare și uh, cred uh, că domnul Caniete, Comisia, va fi în măsură să prezinte anumite soluții astfel încât Uniunea Europeană să-și asume răspunderea în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumim! Cred că fost un cartonaș albastru, dar doamna deja a intervenit. Nu mai avem uh, timp uh, la dispoziție, prin mare dau uh, cuvântul doamnei Ri pentru un minut. Doamnă președinte, raportorul susține propunerea Comisiei de a introduce o rezervă de stabilitate a pieței pe baza faptului că această reformă va contracara fluctuațiile de pe piață, asigurând o mai mare stabilitate și predictibilitate pentru industriile europene. Nu este adevărat. Mecanisme precum ETS, sistemul de uh, backloading și acum rezerva de stabilitate a pieței sunt instrumente care să uh, industriile noastre. Această revizuire va transmite un uh, semnal pieței, uh, permițând um, totuși uh, progrese chiar dacă astfel de tehnologii și-au dovedit eșecul. Comisia propune acum introducerea unei rezerve pentru stabilitatea pieței, însă mulți nu realizează faptul că acest uh, mecanism de piață necesită intervenții ale autorităților de reglementare pentru reglementarea prețurilor, iar aceasta este o contradicție în sine prețuri. Piețele ar trebui să stabilească prețurile în mod autonom. Nu ar trebui să permitem relocarea emisiilor de carbon și pierderea locurilor de muncă. Trebuie să avem o nouă abordare competitivă pentru această piață. Mulțumesc. Referitor la cartonașele albastre, pentru că nu avem timp, le voi da cuvântul celor care nu au luat deja cuvântul. Doamna Gerling, cred că aveți mai târziu uh, timp de vorbire, așa că îmi cer scuze, nu vă pot da cuvântul. În schimb, îi dau cuvântul domnului Stugăr timp de un minut. Ja, voorzitter, dank u wel. Mulțumesc, doamnă președinte. Uniunea Europeană a atras eșecul din nou ca un magnet. Criza, Elena, probleme de migrație și acum ETS-ul. ETS-ul nu a funcționat niciodată, nici astăzi nu funcționează și nici pe viitor nu va funcționa. Și apoi uh, societățile comerciale din China, companiile aeriene din China sunt deja în avans mult față de companiile europene. Nici nu mai e nevoie să mai uh, facem nimic și să discutăm, pentru că Uniunea Europeană se disfințează singură, biletele sunt atât de scumpe încât automat uh, se, uh, lumea se reorientează spre societății din țări terțe. Iar uh, există, va exista un aeroport enorm care va putea să elimine aeroportul Amsterdam ca hub de pe harta Europei și uh, tot acesta nu va fi pe continentul nostru. Deci uh, toată lumea încearcă să spună că lucrurile sunt frumoase, dar de fapt nu este deloc așa. Mulțumesc! Domnul Frunzulica are un cartonaș albastru pentru dumneavoastră. Vreți să-l uh, îl acceptați? Domnule Știugăr, acceptați cartonașul albastru? Da, 30 de secunde, vă rog. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Domnul stuger a spus ceva despre o destabilizare a sistemului din cauza redistribuirii certificatelor. Crede domnul Stuger că se va stabiliza piața în final dacă se pun certificate în rezervă? Wat ik hier zeg, is dat alles wat hier verzonnen wordt. Doamnă președinte, ceea ce am spus este că toate aceste idei pe care le avem acum nu au decât un singur uh, efect și anume destabilizarea. Se vede în societatea europeană, se vede la criza din Grecia și peste tot unde Uniunea Europeană se, unde se amestecă, acolo lucrurile devin un eșec. Asta este ceea ce am spus și lucrurile merg din ce în ce mai rău. Și de aceea ar trebui să fie conștient și Parlamentul de acest lucru. Doamna Grostet, un minut și jumătate, spune președinta doamnă președintă Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să felicit pe domnul raportor, pe domnul Ivo Belet, pentru că a găsit acest uh, acord. Bineînțeles, uh, uh, s-a bazat pe toți cei care l-au ajutat uh, pentru impunerea acestui sistem de rezervă pentru stabilitatea pieței. Industria ar trebui să investească în noi tehnologii care să puleze mai puțin, bineînțeles încercând să rămână competitive pe scena internațională. Această rezervă, așa cum este ea propusă astăzi, ține cont de preocupările sectorului care se leagă de scurgele de carbon. Acest lucru este foarte important și reamintesc asta, domnului comisar. Trebuie să fim foarte vigilenți, să continuăm aceste uh, eforturi atunci când vom uh, revizui directiva uh, cu privire la uh, sistemul de comercializare a emisiilor, uh, care uh, va fi uh, comunicată săptămâna viitoare de către dumneavoastră. E clar uh, că în ultimii uh, ani s-au redus aceste emisii de către întreprinderi, dar aceștia știu că nu pot să mai meargă mai departe din cauza lipsei tehnologiilor. Au făcut toate eforturile necesare, dar acum trebuie să-și asume alte provocări uh, care uh, clar le vor pune probleme. În grupul nostru PPE noi uh, susținem inovația și asta prin, printr-un fond dedicat investițiilor care se merg în această direcție. Comisia trebuie să creeze un astfel de fond de 50 de milioane de euro. E foarte puțin, dar totuși e un început. Cel puțin vom avea acest fond ca mijloc concret de a susține tehnologiile viitorului. Mulțumim, un minut și jumătate, doamna Dali. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Dați-mi voie să încep prin a-i mulțumi raportorului uh, și raportorilor din umbră care au lucrat uh, la acest dosar. Eu sunt, eu am un uh, băiețel și îmi doresc ca copilul meu să crească într-un mediu curat și să aibă ocazia de a avea un uh, loc de muncă sigur în Uniunea Europeană. Acesta trebuie să fie scopul ETS. Acum 10 ani, Uniunea Europeană a creat acest uh, sistem ca instrumentul cel mai important de combatere a schimbărilor climatice, însă implementarea actuală a sistemului nu are impactul dorit. Pe de o parte, ETS a dus la scăderea creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, deși asta se poate datora și crizei economice. Dar, pe de altă parte, ETS nu a reușit uh, să transmită un semnal puternic pentru stimularea investițiilor în energii și tehnologii curate. ETS nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze și trebuie să uh, rectificăm problema surplusului enorm de certificate. Pentru asta trebuie să implementăm rezerva pentru stabilitatea pieței cât mai curând posibil și cu siguranță nu mai târziu de 2019. Această rezervă pentru stabilitatea pieței trebuie să ne ofere stabilitate și să prevină volatilitatea prețurilor. Trebuie de asemenea să transmită un semnal puternic piețelor, promovând în același timp investițiile în tehnologii mai curate succesul uh, sau eșecul ETS uh, va influența direct uh, nivelul emisiilor și schimbările climatice în Europa. Avem nevoie de un sistem puternic care să ne permită să reducem emisiile într-o manieră economicoasă, asigurându-ne în același timp că industriile rămân competitive și operaționale. Mulțumesc! ETS. Doamna Găling, mulțumesc. ETS-ul este un instrument care nu este perfect, dar este o, un instrument cheie al politicii pe care îl avem acum. Și este interesant că cei care au criticat uh, acest sistem au făcut doar atât, au criticat, dar n-au venit cu nicio idee, idee concretă despre cum am putea să reducem altfel gazele cu efect de seră. Și pe baza acestor afirmații înseamnă că de fapt nu le pasă să reducă gazele cu efect de seră. De fapt, în multe cazuri uh, probabil știu că nici nu acceptă că există o problemă cu gazele cu efect de seră și este foarte păcat că un astfel de argument încă mai este valabil, pentru că cu siguranță este absolut uh, total alături de, pe alături de tot ceea ce crede toată lumea, de fapt majoritatea. Aș vrea să menționez un lucru legat de relocarea carbonului. Trebuie să ținem cont de competitivitatea industriei industriei. Nu este incompatibilă industria cu problemele de mediu, cu uh, o reducere a problemelor de mediu și se există o polarizare din nou în societate. Se vorbește despre tehnologii. Domnul Tinemarman ne-a spus ieri că viitorul industriei este tehnologia inteligentă și ecologică, dar pentru a putea face progrese e nevoie de investiții, e nevoie să fim profitabili și este nevoie să avem fonduri pentru a putea să facem progrese și această schimbare nu se poate face decât cu fonduri. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, doamna Cornelia Ernst. Mulțumesc foarte mult. Paharul este ori pe jumătate plin, ori pe jumătate gol. Putem să ne punem de acord fiecare cum dorește, dar uh, eu cred că cel mai important este să spunem că da, este pe jumătate plin și este bine că se va întâmpla ceva și că trebuie să se întâmple ceva. Suntem foarte bucuroși că acest uh, program va începe chiar mai devreme decât uh, a propus Comisia, chiar cu 2 ani. Bine este de asemenea și că avem astfel un mecanism flexibil. Cred că trebuie să considerăm că este un progres pentru că certificatele backloaded vor intra în rezervă acesta este un lucru foarte corect și a fost o luptă foarte aprigă, însă problema este ce se întâmplă cu excedentul uh, enorm în rezervă. De ce nu se uh, hotărăște pur și simplu eliminarea unor certificate noi ne-am fi dorit acest lucru, dar din păcate nu suntem prea consecvenți, deci va trebui să mai vorbim despre acesta în următoarea perioadă. Este important ca o creștere a prețurilor să se poată provoca pentru ca să intervină acel efect pe care îl așteptăm și din comercializarea cu emisii să iasă ceea ce dorim noi față de obiectivele climatice pentru ca, în final, în paharul să nu mai fie doar pe jumătate plin. Mulțumesc. Mr. Helmer, one minute. Domnul Helmer, un minut, vă rog. Uh, Doamnă președinte, în Europa ne confruntăm uh, cu o criză a competitivității, iar această criză a fost uh, adusă de prețurile foarte ridicate ale energiei. Vedem că se închid fabrici, se pierd locuri de muncă, vedem că investițiile se mută în afara Europei cu totul. Și totuși, doamnă președinte, noi în această instituție astăzi discutăm o politică care este gândită în mod explicit uh, să facă energia încă și mai scumpă. Astăzi ar trebui să discutăm uh, despre cum am putea face ca energia să coste mai puțin. Se pare că avem practic o dorință de moarte economică. Uh, colegul nostru, domnul Rid a spus că orice mecanism al pieței care începe cu un nivel preconceput al prețurilor și care uh, solicită uh, intervenții constante de reglementare pentru a se ajunge la acest uh, preț nu este deloc un mecanism de piață. Este practic o taxă foarte scumpă și împovărătoare administrativ pe carbon. Poate ar fi bine să avem o taxă mai rațională sau poate niciun fel de taxă pe carbon. Mulțumesc. Domnul Bey, un minut. Intervenție fără microfon.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 Doamnă președinte, dragi colegi, este clar pentru toată lumea că sistemul ETS nu funcționează. Dar în loc să îl pune sub semnul întrebării, tehnocrații dragi domnului Schulz preferă să creeze o rezervă de stabilitate pentru a contracara această disfuncțiune. Este vorba despre o autoreglementare a pieței dar pentru industriile noastre această, acest instrument este un fel de nouă taxă indirectă și uh, are un efect uh, dăunător pentru că concurenții din afara Europei nu sunt supuși aceleiași uh, taxe. Unii folosesc pretextul reducerii emisiilor pentru a face din poluare o marfă de larg consum ca toate celelalte. Să nu ne mirăm că escrocii uh, uh, profită de acest uh, sistem uh, pe care l-ați creat. În plus, a comis uh, o fraudă de mai multe sute de milioane de euro. Și uh, cred că puteți uh, conta pe vocea, pe votul uh, grupului nostru împotriva raportului lui Ivo Belet. Domnul Grib, un minut și jumătate. Thank you, Madam Chair. O uh, reducție emisii. Movime... Mulțumesc. Vorbim deja de mult timp despre reducerea emisiilor și am uh, obținut diverse succese deja, dar întrebarea este dacă acest sistem chiar funcționează corect. Am atins deja anumite obiective, este adevărat, dar în continuare știm că prețurile certificatelor uh, au scăzut. Avem de-a face cu o criză deja de mult timp și uh, nu avem nevoie de atâtea certificate, de fapt, pe piață. Eu am fost de la început împotriva rezervei uh, de stabilitate a pieței. Știam din dou- că în 2021 va exista această rezervă, dar uh, aceasta s-a decis deja în toamnă la Consiliul European pe tema climei Știam cu toții că în 2021 va interveni, interveni această rezervă pentru stabilitatea pieței, însă vreau să atrag atenția că nu este corect ca prin backloading uh, să se găsească deja soluții în 2019, pentru că nu avem nicio siguranță juridică. Și, de fapt, aceasta este o încălcare a legii nu avem niciun model uh, pentru statele membre, nu putem să facem acest lucru, nu putem să ajungem la o relocare a carbonului. Poate că nu în Europa se va produce carbonul, ci mai degrabă mai departe, în uh, străină, în afara Europei. Vrem să atingem obiective, dar nu știm exact ce vrem să atingem ca obiectiv. Mulțumesc! Nu văd pe doamna Garcia Perez de acum în sală, deci vreau să trecem mai departe la următorul vorbitor, uh, domnul Toșanovski. paní předsedající vážený pane komisaři comisar dezbaterea care trebuie să facem pe viitor în legătură cu acest sistem de comercializare a emisiilor nu este o discuție nouă în Parlamentul European. Eu sunt sceptic uh, cu privire la această măsură administrativă și la abilitatea ei de a îmbunătăți funcționarea schemei de comercializare a uh, emisiilor. Cred că această schemă nu este condusă de piață, în primul rând, nu este durabilă pe termen lung. Mie nu îmi plac intervențiile administrative de la bun început, pentru că ele pot uh, să uh, perturbe puternic economia. Sunt de acord cu raportorul în legătură cu certificatele gratuite, însă cred că avem nevoie și de o dezbatere fundamentală în legătură cu scopul sistemului acestuia în sine. Votul din cadrul Comisiei demonstrează faptul că e nevoie de o reformă totală a acestui sistem. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Carens, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, dragi colegi. Uniunea Europeană, ca bloc uh, comercial, este în concurență globală cu Statele Unite, printre altele. Iar o condiție importantă pentru Statele Unite este să reducă prețurile. Scopul nostru este să avem emisii de dioxid de carbon cât mai reduse. Însă, din păcate, prin reducerea emisiilor, creștem prețul energiei. Și asta îngreunează viața industriilor noastre, care au dificultăți în a concura cu industriile din Statele Unite, care au prețuri mai mici. Datele dovedesc că pentru omenire este important să se reducă emisiile de dioxid de carbon pentru a combate schimbările climatice, însă noi, ca politicieni, trebuie să ne asigurăm de competitivitatea industriei noastre. Prin reducerea emisiilor nu trebuie să creștem prețurile la energie atât de mult încât industriile noastre să nu mai poată concura. Așadar, pentru industria noastră trebuie să existe anumite derogări astfel încât uh, să nu uh, încetăm uh, să exportăm și să începem să importăm. Mulțumesc foarte mult. Timp de un minut, domnul Proluci. Grazie. Mulțumesc, doamnă președinte. Criza economică a slăbit și a pus în criză de asemenea sistemul ETS prețul uh, certificatelor pentru emisii de dioxid de carbon a devenit mult prea scăzut și acest preț foarte scăzut nu a stimulat procese de inovare și de reconversie care să fie sustenabile din punct de vedere ecologic. Pentru că iată de ce rezerva este cea care va aduce o siguranță și uh, fondul de 500 de milioane de certificate va fi bun pentru a susține proiecte uh, care uh, sunt fără emisii mai multe de carbon. Aceasta este calea corectă, aceasta este calea care nu pune față în față lupta împotriva schimbărilor climatice și mediul cu viitorul productiv al națiunilor și uh, al Europei. Însă rezerva de stabilitate a pieței este o măsură necesară, dar care nu este suficientă.

Mulțumim și noi. Ehm, trecem acum la procedura Catch the Eye și vom da cuvântul la cinci colegi. Primul este domnul Sean Kelly. Și aveți cuvântul pentru un minut. Uh, Uh, Cred că această propunere este foarte importantă. Cu siguranță colegul nostru Ivo Belet merită felicitări. L-am văzut uh, uh, în acțiune și a ajuns la o soluție foarte rezonabilă. Să sperăm că acest aspect va fi luat în calcul de domnul comisar caete când își va prezenta propriul raport pe 15 iulie. Uniunea Europeană emisiile ar trebui reduse cu 40% până în 2030. Uh, industria însă ar trebui să crească cu 20% din PIB. Aceste uh, dorințe nu, sunt, uh, nu se exclud reciproc câtă vreme găsim niște soluții echilibrate. Clar, tehnologiile evoluează, iar propunerile făcute pentru ETS în acest raport mi se par raționale. Până în 2019 putem face foarte multe progrese. Eu sunt raportor uh, pentru schimbarea uh, climatică în cadrul Comisiei ITRE și sper că uh, vom ajunge prin astfel de pași la un summit bun. Parnio Gil pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În primul rând, în calitate de raportor al Parlamentului European pe COP21, aș vrea să vă mulțumesc, domnule comisar Caniete, și să vă salut uh, pentru crearea acestei rezerve de stabilitate a pieței carbonului pe care o vom vota mâine în plenară. Aceasta ne va permite să absorbim surplusul de certificate și să restaurăm uh, treptat încrederea în acest instrument european. Însă, până la COP21 în decembrie 2015 la Paris, va trebui să instituim rapid o reală reformă a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de CO2 pentru a crea o autoritate independentă a pieței carbonului și pentru a stabili niște obiective cuantificate de reducere a emisiilor uh, GES la nivel european și național. Acest instrument ne va permite, domnule comisar, să ne întărim credibilitatea la nivel internațional în lupta împotriva schimbărilor climatice. Și iată o perspectivă foarte frumoasă pentru COP21 din decembrie 2015. Mulțumim. <clears throat> Domnul Marias, un minut. Domnule președinte, προτείνει τη θέσπιση ενός αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς του συστήματος και λύσεις της ανισορροπίας δικαιωμάτων εκπομπών. Οι εν λόγω ανισορροπίες οδήγησαν σε propune în practic acest sistem pentru reformarea sistemului de comercializare a emisiilor, pentru că inegalitățile practic au creat uh, Uh, certificate de 2 miliarde de euro nefolosite uh, pentru această perioadă până în 2020. Prin urmare, dorim să reformăm acest uh, sistem astfel încât să reducem emisiile de gaze cu efect de seră. Crearea unei astfel de rezerve ar trebui să stabilizeze sistemul, dar ea nu va fi eficientă dacă nu planificăm așa cum trebuie și dacă nu finanțăm așa cum trebuie uh, investițiile în uh, soluții alternative uh, pentru producția de energie, dacă nu investim în astfel de surse, atunci transferul la un sistem viabil nu va avea loc. <clears throat> Domnul Gheacovcici, un minut. Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedavajući. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut această propunere a Comisiei, care este un pas important înainte, în direcția potrivită, pentru a ajunge la stabilizarea pieței de care avem nevoie. Contradicția în principiu este doar o contradicție la o primă vedere. Aceasta poate fi rezolvată prin uh, inovație, prin cercetare și dezvoltare care să dea rezultate. Aș vrea însă să avertizez uh, Comisia cu privire la următoarele lucruri. Ce facem cu investițiile care ne bat la ușă și care vor carboniza și mai mult industria noastră? avem uh, un răspuns la astfel de solicitări și, în al doilea rând, uh, ar trebui să avem în vedere o politică specială pentru Polonia, pentru că poate este în cea mai proastă situație industria cărbunelui. Mulțumim. Domnul uh, Ferreira, un minut. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar sunt uh, întrebări uh, la care apărătorii acestui sistem nu reușesc să răspundă. modificările structurale au fost făcute astăzi cu instrumente ale uh, pieței și mă întreb uh, ce alternative avem. Niciuna, zero. Piața uh, carbonului deja este ineficientă și perversă. Ea a permis unora să facă profituri uriașe, a permis foarte multe greșeli, sau fraude care au uh, costat bugetele publice cu miliarde de euro. Până la urmă, nu se încearcă modificarea structurală pentru că se dorește continuarea unui astfel de uh, sistem. Noi trebuie să ne schimbăm obiectivele, să avem o, o reglementare eficientă pentru a ne atinge obiectivele de mediu. Mulțumim. <clears throat> Acum am să rog pe domnul comisar Arias să ia cuvântul. Stimate domnule președinte, stimați deputați, mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere care a arătat că am ajuns la un compromis foarte echilibrat. Și acum este momentul să ne uităm înainte și permiteți-mi să vă amintesc contextul amplu. S-a ajuns la un jalon important pentru ETS și pentru Uniunea Europeană și acum trebuie să ne concentrăm pe eforturile noastre pentru finalizarea arhitecturii Uniunii Europene a schemei ETS după 2020. Anul trecut m-am uh, angajat aici să transpun elementele ETS din cadrul pentru politica climatică în legislație foarte repede după ce uh, rezerva pentru stabilitatea preției va fi aprobată, ceea ce s-a întâmplat și îmi voi ține această promisiune. Este intenția Comisiei să vă propun aceste idei cu privire la revizuirea ETS săptămâna viitoare pe 15 iulie. Această propunere va fi o parte importantă a muncii cu privire la uh, o um, uniune energetică cu o politică climatică cheie, care este una absolut prioritară și pentru Comisia Juncker și care se va concentra pe aspectele pe care liderii europeni au considerat, uh, le-au considerat de importanță în octombrie 2014. În primul rând, o uh, reconcentrare pe industrie pentru ca să ne asigurăm că riscul de relocare a carbonului este bine protejat. În al doilea rând, propunerea va vorbi despre o modernizare uh, a sistemului energetic în statele membre cu venituri mai mici. Realocarea um, unor, unor ajutoare de stat în aceste state va fi continuată, dar transparența va fi și ea îmbunătățită. Și, în final, susținerea pentru dezvoltarea inovării fără poluare de dioxid de carbon va fi, de asemenea, o prioritate importantă și uh, ne vom gândi aici la proiectele mai ales uh, inovative. Această propunere va fi una, sper eu, uh, foarte bună. Sper că va fi și o dezbatere bună și constructivă după aceea și sper să putem să continuăm cooperarea pozitivă pe care am putut să o elaborăm prin, uh, la, prelu, la, când am lucrat la stabilitatea pieței, la rezervă. Și sper să facem un pas înainte important pentru climă, pentru industria europeană și pentru cetățeni. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Acum, uh, domnul raportor, Beletivo, îl rog să ia cuvântul. Eh, eh, eh, domnule președinte domnule comisar dragi colegi cred că putem spune că această propunere care va fi votată mâine nu este perfectă nu are cum să fie perfectă. Noi spunem mereu că lucrurile optime sunt uh, practic inamicul uh, celor bune. Poate că am fi putut să aducem niște îmbunătățiri, dar este totuși un compromis și cred că merită aprobarea acestui Parlament, pentru că reprezintă un pas important înainte în lupta împotriva schimbărilor climatice. Doamna Gerling spunea un lucru, și anume că cei care critică acest sistem au dreptate să o facă, dar totuși nu au prezentat nicio alternativă. N-au decât să critique, dar dacă nu pot veni cu o alternativă, care ideea? Nu este o abordare constructivă. Așadar, cred că ar trebui să ne acordați prezumția de nevinovăție cu această propunere. Polonia și alte state membre uită adesea că există excepții importante și inițiative noi în aceste măsuri pentru a asigura că țările cu venituri scăzute sunt sprijinite. Mă refer la statele membre în care industria uh, de extracție a cărbunelui încă joacă un rol important și domnul comisar vorbea despre o excepție în uh, sectorul industrial pentru a arăta solidaritate. Este un fond uh, important, un fond major Următoarea etapă va fi săptămâna viitoare, pe 15 iulie, când vom, afla, vom avea o declarație privind reforma ETS. Încă nu ne-am terminat treaba, dar aș vrea să vă rog să nu fiți prea defensivi. Trebuie să avem o orientare către viitor și să fim ambițioși. Dar comisarul ne spunea că trebuie să fim și selectivi, să avem garanții pentru sectoarele intensive din punct de vedere energetic, astfel încât acestea să nu fie expuse riscului de relocare a carbonului. Trebuie să le ajutăm pentru că sunt vulnerabile. Și dacă nu pot uh, transfera costurile de electricitate uh, la clienții lor, uh, evident trebuie să le ajutăm. Trebuie să sprijinim industria din Europa. Mim și noi. Um, dezbaterea este închisă și votarea va avea loc mâine. Trecem acum la următorul punct pe ordinea de zi. Ehm, raportul uh, domnului Fernandes, bugetul șaisprezece mandat pentru trilog. Și uh, încep prin a-i da cuvântul domnului